Dragi colegi, vă rog să luați loc. Sper că nu vom avea probleme cu prea puține locuri în sală. Spune președintele, reluăm uh, așa cum am spus la ora 14.30 uh, fixă. Aș dori să vă reamintesc uh, schimbările care au intervenit în ordinea noastră de zi. În, uh, uh, la începutul acestei după-amieze continuăm cu uh, comunicările, cu, cu lucrările din această dimineață, continuăm cu studiul privind execuția financiară a fondurilor structurale și de investiții europene. financiar de fonds structurale et d'investissement european. Et je remercie infiniment monsieur... Mulțumesc domnului Fabian Dial pentru că Uh, a fost de acord să rămână și uh, după masa. Aș dori să vă spun că nu vom aloca mai mult de 20 de minute uh, acestui subiect. După aceea vom avea un schimb de vederi împreună cu Subcomisia pentru Securitate și Apărare. Claire Moody ne onorează cu prezența. Deci vom avea o dezbatere legată de dezvoltarea unei politici de apărare comune. În orice caz, păstrăm uh, o amintire foarte plăcută doamnei Moody uh, la Comisia noastră de bugete și după aceea am amânat și un vot, uh, viramentul 18 respectiv, am avea nevoie de informații uh, suplimentare și deci uh, s-a hotărât să trecem la vot uh, probabil la ora 17 și 20. Interpreții trebuie să facă un anunț, uh, spune președintele, uh, pentru că au făcut obiectul rechiziționării și în această după masă. Este ziua cu numărul 36, uh, de când avem acțiuni de protest împotriva condițiilor de mun- muncă impuse de către administrație. Um, nu vom acorda, deci, depășiri suplimentare. Vă anunțăm că reuniunea va avea, interpretarea va avea loc până la ora 18.30. Domnule Depre, aveți uh, dreptate să sărbătoriți anticipat. Mai vorbim de seară, domnule Depre. Bucurați-vă de momentul acesta. We're playing one of you. Eh, UK is in the last square. Bien, ils ont fait leur déclaration Oui, j'entends rien. euh, J'ai rien entendu. Non. Bon. Eh bien, Monsieur Gall, voulez-vous bien reprendre votre propos là Deci, vă rog, vă dăm cuvântul uh, acolo unde v-ați oprit această, în această dimineață. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru că mi-ați uh, acordat ocazia de a încheia această prezentare. O să trec uh, la limba engleză. Tocmai când uh, vorbeam uh, de întârzierile uh, în politica de coeziune, mi s-a părut o coincidență faptul că această prezentare s-a oprit tocmai datorită acestor împrejurări pe care nu le putem controla, ca și în politica de coeziune. Deci, înainte de a fi întrerupți, am vorbit despre propunerile după 2020 și am spus că existau câteva beneficii foloase potențiale de care, pe care trebuie să le tratăm cu prudență pentru că apar tot felul de necunoscute. Sigur că trebuie să salutăm flexibilitatea, dar nu trebuie să uităm că politica de coeziune uh, implică programare pe termen lung și deci că uh, schimbările la programele operaționale pot să ducă și la întârzieri Axarea pe rezultate trebuie să permită timp suficient pentru planificare și uh, pentru lansarea programelor. Măsurile de simplificare trebuie să fie transpuse în practică. De prea multe ori ni s-a spus înainte că va avea loc simplificarea și că uh, și apoi s-a dovedit că lucrurile s-au complicat și mai mult, deci trebuie să uh, transpunem în fapte eforturile de simplificare. De asemenea, trebuie să salutăm și coerența și sinergiile, dar constatăm că în propunerile legislative, dezvoltarea, Fondul pentru Dezvoltare Rurală a fost uh, exclus uh, din pachetul de coeziune, ceea ce va face că va fi mai greu să aplicăm uh, abordări integrate. Și, în fine, presiunea de a adopta texte legislative înainte de alegerile europene, Uh, s-ar putea să ne oferă o oportunitate și să ne lase mai mult timp uh, pentru pregătirea uh, politicii de coeziune, însă trebuie să ne asigurăm că avem uh, timp suficient pentru control, de, control democratic și pentru dezbateri. Acum, ca să mă întorc la provocările uh, propunerii noastre, au fost uh, sporite condiționalitățile care ar putea să încetinească sau chiar să oprească implementarea Reducerea asistenței uh, financiare ar putea să uh, aibă efecte negative asupra capacității administrative și a efectivelor, iar uh, reducerea ratei de cofinanțare la plățile avansate ar putea să genereze probleme de lichiditate pentru unele state membre. Trecerea de la N plus, regula N plus 3 până la, la regula N plus 2 Deci, uh, intervalul între angajarea fondurilor și uh, acordarea lor s-ar putea să genereze um, întârzieri neașteptate. Alocarea uh, unor procente uh, de, din fonduri la anumite obiective tematice ar putea să genereze probleme în anumite state membre, mai ales acolo în care uh, s-a schimbat statutul regiunii Uh, într-adevăr, uh, în unele state membre au uh, foarte multe regiuni în tranziție. Deci, în încheiere putem spune că după un început șovăielnic, politica de coeziune e bine implementată, a ajuns la viteza de croazieră, constatăm că există mari variațiuni între statele membre și pe teritoriul lor datorită uh, Uh, specificităților uh, politicii de coeziune. Uh, într-un program operațional, un factor ar putea să creeze întârzieri într-un program, dar să nu pună probleme pentru un alt program. E limpede că la nivelul statelor membre se depun eforturi, dar și la nivel european pentru a aborda provocările și uh, propunerile pentru perioada după 2020 uh, uh, uh, propun câteva uh, soluții avantajoase, dar reprezintă și uh, provocări. Și acum ajung și la concluzii. În primul rând, uh, trebuie să fim conștienți de impactul potențial uh, al regulilor și al uh, reglementărilor și trebuie să ținem cont de acest uh, potențial, de, de, acest uh, efect. Apoi trebuie să prioritizăm și obiectivele politicilor noastre trebuie să fie foarte clare. Ne dorim să uh, avem o implementare financiară rigidă sau uh, lăsăm uh, timp la dispoziție statelor membre pentru lansarea programelor, pentru concluzii și așa mai departe. Angajamentele UE în ce privește simplificarea și armonizarea trebuie să continue. Uh, și, uh, de asemenea, simplificarea, armonizarea trebuie să se uh, continue și trebuie să ne asigurăm că statele membre folosesc asistența tehnică în mod sistematic. Mă opresc aici cu prezentarea și, bineînțeles, că vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, pentru prezentarea acestui uh, studiu, stimate uh, domnule Gal, mulțumim pentru concluzii, pentru recomandări, vorbiți despre simplificare, armonizare, hmm. rapiditate în implementarea fondurilor, faptul că avem nevoie de asistență tehnică și de flexibilitate coraportorii uh, pentru CMF, domnul Olbricht și doamna Toma, cred că doresc să uh, intervină și să vă prezinte reacțiile lor. Doamna Toma, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru acest uh, studiu uh, pe care aș dori să-l situăm în context, uh, pentru că de la începutul cadrului uh, financiar, financiar multianual actual, în continuu, ni se uh, reproșează faptul că fondurile structurale nu sunt uh, suficient de bine cheltuite și, ascultându-vă, uh, mi se pare că, într-adevăr, această critică mi se pare că această critică nu ar fi justificată. Comisia Europeană, când dă explicații, Uh, rămânem cu concluzia pripită că aceste fonduri poate că nu sunt adaptate, că nu sunt pertinente și de asemenea adesea se mai trage și concluzia că valoarea lor adăugată e, trebuie pusă sub semnul uh, întrebării și acesta este Uh, motivul pentru care, fără niciun fel de idee preconcepută, dar totuși uh, uh, punându-ne întrebări în legătură cu aceste acuzații, am solicitat un studiu independent cu privire la executarea fondurilor structurale. Spuneam că fără niciun fel de idee preconcepută, doar pentru că ne doream să înțelegem, pentru că până la urmă trebuie să vedem pentru următorul CFM care ar putea să fie modificările, îmbunătățirile pe care le-am putea aduce acestor uh, fonduri. Și aș, aș mai spune ceva. Ascultându-vă am uh, rămas cu concluzia că, într-adevăr, putem vorbi despre o uh, întârziere uh, pentru toate fondurile în orice caz, o întârziere asemănătoare cu cea din perioada 2009-2013 și vă rog să mă corectați dacă greșesc. În orice caz, concluzia pe care o trag eu uh, în franceză se spune că cine, vre, cine șomoare, vrea să-și omoare câinele spune că are, uh, suferă de turbare uh, câinele. Deci, în orice caz, uh, cred că toate criticile legate de aceste fonduri nu sunt întemeiate, ceea ce ar fi putut uh, să uh, justifice, fără vigilența Parlamentului, faptul că asistăm la o uh, scădere a fondurilor structurale pe care Parlamentul nu și-o dorește. Cu alte cuvinte, se repune punctul pe I, ca să spunem așa, și avem explicații tehnice Uh, de ordin tehnic legată de uh, proastă executare la începutul perioadei financiare. Ați dat uh, chiar dumneavoastră toate aceste explicații care sunt și legate de criza economică. Și mie mi s-a părut interesant că nu ați menționat acest motiv. Permit, îmi permit să completez prezentarea dumneavoastră. Avem anumite probleme bugetare în anumite țări și probleme legate de deficitul public în anumite state membre și deci când uh, ești uh, mereu cu lupa uh, legată de pactul de stabilitate, uh, poate că e un uh, motiv extern pe care am putea să-l mai menționăm. Bineînțeles, uh, și complexitatea uh, reglementărilor, păcat că doamna Gresle nu este aici, dar aș dori să atrag atenția Comisiei de Bugete și cei care participă și la control bugetar uh, să deci după ce Comisia ne va fi făcut uh, o propunere de simplificare, nu înseamnă că Parlamentul trebuie să vină cu un uh, strat suplimentar de complexitate. Și cred că, într-adevăr, uh, folosirea asistenței tehnice și îmbunătățirea guvernanței democratice reprezintă aspecte foarte importante. Dar în orice caz, acest studiu cred că uh, stabilește, clarifică foarte bine situația. Mulțumesc, doamna Toma, domnul Olbriști. Mulțumesc, domnule președinte. Doar o propoziție din uh, raportul dumneavoastră mi se pare extrem de interesantă. La uh, punctul 9, la pagina 9, spuneți că plățile pentru programele 2014 uh, intervin cu o întârziere de un an uh, față de perioada de programare 2007-2013. Uh, deci dacă facem o comparație între cele două perioade de programare financiară după trei ani, deci 2007, 2008, 2009, 4, 10, până în 2010, 4 ani deci, folosind aceeași metodă. Întrebarea este care este concluzia? Care este concluzia pe care o putem desprinde? Ne aflăm în aceeași perioadă uh, financiară cu plăți care au intervenit cu un an întârziere. Deci avem o întârziere de un an. Ce se întâmplă în această perioadă? Uh, ce s-a întâmplat în uh, această perioadă? De ce se explică acestea, această întârziere? Dumneavoastră ne-ați uh, prezentat uh, doar condițiile uh, diferite externe și interne, dar apar și aceste condiții externe care explică într-un câtva, dar există și condiții interne legate de temeiul juridic. Și îmi pare rău, e și problema noastră a Parlamentului. Pentru că, până la urmă, Parlamentul a uh, luat, uh, deci a propus cu o decizie în pregătirea uh, perioadei financiare și uh, mi-ar plăcea ca autorii să-mi răspundă. Și să, e clar, trebuie să tragem concluzia că acest text legislativ este prea complicat. Legislația este prea complicată. Mai avem totuși uh, anii uh, 2019-2020 și tot uh, trebuie să facem o schimbare rapidă. Să vedem care este concluzia pentru următoarea perioadă financiară. Deci dacă sistemul actual uh, este și mai complicat uh, decât uh, cadrul 2007-2013, următorul ar trebui să fie mai simplu, dar nu așa în uh, ideea simplificării care este atât de mult vehiculată, ci trebuie să corectăm problemele legate de complexitate, pentru că dacă nu ajungem într-o capcană. Apoi, următoarea întrebare. Ce se întâmplă dacă avem o întârziere de 1, 2, chiar 3 ani? Dacă nu suntem pregătiți cu CFM-ul și cu Uh, reglementările înainte de alegeri, probabil că totul va fi finalizat la finele anului 2020. Deci vom avea o întârziere nu de un an, ci de doi și poate chiar de trei ani. Deci, iată, trei ani întârziere. De ce? Pentru că 21, 2021, 2022, 2023 sunt trei ani în care banii vor fi folosiți pentru uh, execuția problemelor uh, 2014 2010 Pentru că cu acest nivel uh, foarte scăzut de implementare, banii vor fi folosiți pentru uh, vechile proiecte. Deci pentru uh, proiectele noi s-ar putea să avem o lacună de cel puțin 2 ani și aș dori să ne spună experții părerea lor. Deci care sunt consecințele acestei întârzieri din punct de vedere concret? Deci, Uh, care vor fi consecințele pentru politica de coeziune. Dacă nu vom fi gata în 2019, dacă vom fi gata doar în 2020, care vor fi consecințele pentru politica de coeziune? Poate că ar trebui să ne gândim la o situație de urgență, la o reacție de urgență. Pentru că, bineînțeles că uh, Comitetul uh, Regiunilor se va opune regulii N plus 2, pentru că pentru regiuni e mai greu de pus în aplicare, dar Comisia își dorește neapărat uh, să, mai aibă, să aibă regula N plus 2 și nu N plus 3. Deci, acest raport este foarte interesant pentru că ne dă informații în ceea ce privește cifrele concrete. Uh, îl cunosc uh, pe domnul uh, profesor Bachler foarte bine, dar mm, dumneavoastră veniți cu supoziții, dar nu prea sunteți ferm cu concluziile. Concluziile dumneavoastră sunt politice, sunt diplomatice. Ori cred că e momentul în care ar trebui să avem concluzii foarte drastice respectiv. Dacă de această dată nu sunteți gata, atunci pregătiți-vă ca totul să fie amânat. Uh, acestea ar fi concluziile care ar fi foarte utile pentru noi, pentru că uh, noi când vorbim, nu vorbim ca experții care nu vehiculează decât cifre. Președintele, nu uh, dăm uh, cuvântul colegilor, având în vedere că timpul ne presează. Ați observat că perioada 2014-2015, deci uh, lansarea a fost foarte lentă și Uh, uh, ați pus întrebarea cum Comisia, având în vedere uh, întârzierea la plăți pentru perioada anterioară, cum ar fi putut să-și onoreze angajamentele. Deci, dacă începem în ianuarie 2021 cu o mare întârziere, mă întreb dacă Comisia va avea lichiditatea suficientă pentru a face față. Un răspuns de 3 minute și pentru a răspunde celor doi raportori. Vă rog, domnul Legal. Mulțumesc Mulțumesc și pentru întrebările adresate. O să încerc să le răspund cât mai repede posibil. Vreau să subliniez că pentru aplicarea politicii de coeziune este nevoie de mult timp de pregătire. Așadar, există întârzieri la plăți actualmente, însă s-a constatat că s-au făcut uh, eforturi mari uh, la pregătirile din anii anteriori. Cu toate acestea, dacă ne întoarcem la prezentare, la început observăm că la angajamente întârzierea a fost uh, recuperată față de perioada precedentă. Și dacă ne gândim la ce fac autoritățile de management, exact asta fac ele, pre, fac pregătirile. Deci, probabil că aceste întârzieri înseamnă că sunt justificate și că, totuși, proiectele vor uh, vedea lumina zilei. Ne-ați întrebat dacă sunt comparate lucrurile comparabile. Da, există mai mulți factori în joc. În perioada 2007-2013, pachetul legislativ n-a fost adoptat atât de târziu față de perioada de după, adică 2014-2020. Pe de altă parte, e vorba tot de șapte ani și, ca exemplu, și pentru a ilustra situația, am hotărât să comparăm ce se întâmplă în momentul sau în anul 4 dintr-o perioadă, respectiv din cealaltă perioadă. În perioada 2014-2020, ce s-a întâmplat? Au fost multe pregătiri, după cum vă spuneam. Și ca exemplu, aș da acea procedură de desemnare pe care am, spus, am menționat la început. Inițial era vorba de un exercițiu simplu, adică o descriere a ce poate să însemne o autoritate de implementare. Dar am văzut că, de fapt, întârzierile s-au acumulat pentru că descrierea trebuia să fie confirmată de către autoritatea de audit, iar aceasta dorea să aibă niște dovezi în acest sens. De pildă, dacă două persoane din echipă au competențe de implementare, de implementare. Și ce s-a întâmplat? trebuiau să se aducă dovezi în acest sens, cum că aceste persoane din echipe chiar aveau aceste competențe în materie. Ca un exemplu concret, o autoritate de gestiune a spus că un membru al echipei a trebuit să uh, Uh, vină cu un uh, CV actualizat, deși lucrase la acea autoritate de 20 de ani încoace, numai ca să dovedească competența sa în materie de implementare a politicii de coeziune. Cam despre acest gen de detalii vorbim. Mi-au expirat cele trei minute și ca să ajung la concluzii, vreau să spun că, într-adevăr, întârzierile în adoptarea legislației vor avea Uh, consecințe semnificative în uh, perioada de după 2020. Asta este sigur. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat să uh, prelungiți prezentarea dumneavoastră și să vă întoarceți după pauza de prânz printre noi. Mulțumim și colegului dumneavoastră, Ferry. Noi rămânem aici ca să discutăm instrumentele de coeziune și fondurile structurale în continuare, dar acum ne vom ocupa de politica comună în domeniul apărării și al securității. Suntem aici împreună cu colegi de la subcomisia sede, pe care îi salut. O salut mai cu seamă pe vicepreședinta Claire Moody, care se întoarce, iată, la comisia noastră buget. Am dorit să avem acest schimb de opinii pentru a vedea mai bine evoluțiile actuale și viitoare a unei politici strategice, cu adevărat, pe care și-o doresc cetățenii noștri în Europa. E vorba de uh, apărare, securitate comune și ce finanțări pot să, finanțări pot să uh, fie aduse lucrurile deja se mișcă, cooperarea structurată PESCO, programul industrial din, pentru apărare, lucruri care au fost uh, validate în plenară la Strasburg săptămâna trecută. Vor mai exista și alte inițiative cu valențe financiare mai complicate atunci când vom discuta cadrul financiar multianual. Mă refer aici la mobilitatea militară sau la uh, Uh, cadrul uh, financiar uh, pentru apărare. Pentru instrumentele pentru pace, de pildă, acestea au fost considerate ca în afara bugetului european. Asta nu înseamnă că Parlamentul nu va face nimic dacă nu e vorba neapărat de o muncă legislativă obișnuită. Noi considerăm că toate aceste lucruri fac parte dintr-un tot comun și uh, că consecințele sunt foarte importante, deci nu putem să nu ne implicăm noi, Parlamentul. Cu siguranță dezbaterile viitoare vor fi foarte interesante. Eu spun că la început să l auzim la început pe domnul Pedro Serrano de la SAE, secretar general adjunct, și apoi domnul Silvano Presa de la DG Buget, tot de la Comisia Europeană, și mai apoi doamna Hilda Ardeman șef de serviciu la uh, instituțiile externe de la Comisia Europeană, însă înainte de asta vreau să o rog pe Claire Moody să ne spună care este viziunea sa. Mulțumesc! Și mulțumesc pentru că organizați această Uh, întâlnire și că lucrăm din nou în cadrul Comisiei Buget. Mi se pare că mă întorc acasă cumva la Comisia Buget. Vreau să mulțumesc de asemenea vorbitorilor din această după masă. Vă vom uh, prezenta foarte în curând pe fiecare dintre dumneavoastră Politica comună de securitate și apărare este un domeniu care s-a dezvoltat foarte mult și foarte repede în ultimii ani. A existat un nou imbold datorită unor factori interni și externi, de asemenea, noi amenințări care s-au manifestat și pe care le resimțim uh, și acum. Asta înseamnă că e nevoie de mai multă cooperare, o cooperare de mai bună calitate uh, la, pe plan european, dar și de o mai bună cooperare între statele membre de asemenea. De asemenea, având în vedere profilul Comisiei Buget, aș mai spune că asta înseamnă și mecanisme de, cheltuire, de cheltuieli uh, mai bune, mai eficiente, uh, ca și instrumente specifice. Cheltuielile în domeniul apărării au reprezentat 1,3% din PIB, adică vreo 200 de miliarde de euro pentru cele 28 de state membre. Asta uh, este o cifră din 2016, aceste cifre cresc în continuare de la an la an mai ales pentru că 22 de state membre sunt și state ale NATO și s-au angajat să uh, crească cheltuielile în domeniul apărării cu 2% uh, din PIB până în 2024, dar bineînțeles că aceste cheltuieli uh, naționale sunt și foarte fragmentate și diferite, există multe suprapuneri de capacități, cap, resurse și nu există sisteme de cheltuiele care sunt într-adevăr armonizate. Asta înseamnă că există foarte multe pierderi în sistem. De pildă, sistemul de achiziții publice și alte licitații este unul uh, care costă foarte mult anual pentru că există, bineînțeles, 28 de sisteme diferite. Iată de ce e nevoie de cooperare, colaborare, asta este noul moto european, pentru a vedea care este cu adevărat plus valoarea europeană în toată această uh, poveste. Există o serie de instrumente noi sau renoite, cum ar fi Fondul European pentru Apărare, care acum oferă granturi uh, pentru uh, cercetare colaborativă și inovativă în domeniul apărării și a produselor asociate se preconizează 13 miliarde pentru următoarea perioadă de cheltuieli, apoi uh, Facilitatea Europeană pentru Pace cu un buget prevăzut de 10,5 miliarde și de asemenea uh, mobilitatea militară ca parte a facilității de conectare a Europei care ar primit și ea în principiu 6,5 miliarde pe următorul CFM. Aceste instrumente, ca și altele, ne vor ajuta să ajungem până la urmă la uh, Uh, avea o politică comună și de apărare mai bună pentru a spori securitatea cetățenilor noștri, care până la urmă este principala sarcină care le revine politicienilor. Sunt sigură că și aceste subiecte, ca și altele, vor fi abordate de către uh, vorbitorii noștri și mă bucur să-i prezint uh, imediat domnul Pedro Sanchez, care este secretar general adjunct de la SAE, care este purtată de cuvânt, cuvânt uh, în acest uh, domeniu al politicii comune de apărare și securitate, ca și responsabil financiar direct pentru această politică și de aceea îl și invit imediat să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, domnule președinte, mă bucur că sunt aici în această după masă și mulțumiri Comisiei dumneavoastră pentru că ne dați ocazia să vă prezentăm o serie de evoluții foarte importante pentru noi și sperăm că asta va însemna că Parlamentul uh, poate ni se va alătura în cauza uh, noastră. Sunt însoțit aici de Silvano Presa și de Hilde Hardeman de la Comisie, care se ocupă de atâtea și atâtea dosare conexe. Mm, suntem, bineînțeles, uh, sprijiniți și de mulți alți colegi care se ocupă de același lucru, și anume cum să îmbunătățim securitatea, siguranța cetățenilor noștri S-au făcut multe la SEAE pentru a potența instrumentele noastre în materie, însă bineînțeles că aceste instrumente merg dincolo propriu-zis de securitate și apărare, apărare, pentru că multe contează când vine vorba de ajutor umanitar, guvernanță, combaterea sărăciei, relații externe în general, care ne ajută în pro, pro, propășirea acestei uh, agende a securității și apărării comune. Dar, propriu-zis, în apărare dorim să fim, bineînțeles, uh, un actor credibil și pentru asta trebuie să investim, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă președinte, trebuie să investim mai mult împreună și să cheltuim mai mult, dar și mai bine și în acest efort colectiv, uh, Uniunea Europeană a făcut multe lucruri, multe lucruri inovatoare și anume să determine statele membre să cheltuiască mai mult, mai bine și în comun, în slujba ideii de a avea o industrie a apărării mai puternică, tehnologii de vârf și pentru a spori interoperabilitatea între sistemele noastre militare. Subiectul este unul foarte amplu și știu că colegii vor intra uh, în amănunte mai încolo. V-aș da un cadru general dacă este să ne gândim la eforturile în acest domeniu. Și dacă mă refer la cele trei capitole cunoscute, în primul rând dezvoltarea capacităților de apărare. S-au lansat o serie de inițiative în acest sens, le-ați și menționat, uh, surse sau structuri comune de cooperare și așa mai departe. Era vorba de a construi capacități, alteori de a le desfășura mai bine pe teren, munca în comun pentru a desfășura aceste capacități. Cât, cât privește ce a făcut Comisia, cred că a făcut o muncă de pionierat în sensul că a permis cercetarea în domeniul militar și al tehnologiilor militare până la crearea de prototipuri. Și de, aceea, de asemenea planul de capacități uh, militare. Acesta din urmă ne permite să vedem care sunt cerințele sau nevoile comune, ce trebuie să producem în comun în Europeană în interesul uh, UE și mecanisme de coordonare care să ne permite dacă într-adevăr suntem pe calea cea bună, ce proiecte se pot uh, întreprinde care sunt efectiv aceste proiecte, cum pot fi ele sprijinite, mai ales finanțate de Fondul European de Apărare, în cadrul PESCO, dar și în afara acestei uh, politici, mergând până la sprijini uh, industria apărării din diverse state membre. Încă o dată, accentul se pune pe proiectele care au cele mai multe șanse de succes în Uniunea Europeană. Iată ce facem noi în principal și uh, salut și munca președintelui Comisiei Europene pentru că pentru prima dată Comisiei de Buget pentru că pentru prima dată în cadrul lucrărilor la CFM avem un capitol special sau rubrică de, dedicată politicii europene de apărare și securitate și asta e foarte bine. Sunt sigur că colega Hardeman va menționa asta mai încolo. Uh, și deci, încă o dată, Fondul European de uh, Apărare, dar și mobilitatea militară pe care probabil uh, ori tu, Silvana, ori tu, Hilde, o să le menționați mai încolo. Aici uh, ce înseamnă? Mișcarea forțelor armate în Europa, foarte important aceasta momentul în care Uniunea Europeană vrea să-și desfășoare o serie de misiuni importantă aceasta și pentru partenerul principal în acest domeniu al UE și anume NATO care dorește să intre pe anumite teritorii sau pentru a se stabiliza în anumite zone mai delicate de pe continent, cum ar fi partea estică. Aici e vorba de infrastructuri, dar nu numai, și probleme de blocaje juridice care ar putea fi rezolvate și care împiedică în continuare astăzi o adevărată mobilitate militară în Europa. Asta este uh, o mare parte din munca noastră și o altă parte o reprezintă capacitățile noastre de a desfășura misiuni și operațiuni și aici am făcut uh, progrese când vine vorba de planificarea militară pentru operațiunile militare, um, sporirea de asemenea capacităților pentru misiunile civile desfășurate de către statele mm, membre, intensificarea cooperării militară-civilă apoi uh, combinația între diferitele instrumente, NATO, UE și așa mai departe, și m-aș concentra pe un alt aspect, uh, Facilitatea Europeană pentru Pace, pe care ați menționat-o și dumneavoastră și care este un instrument foarte nou, inovator, care se bazează pe ceva ce am făcut deja, cum ar fi, de pildă, Facilitatea pentru Pace Africană, dar mergem dincolo de aceasta pentru că acum vorbim despre schimbarea capacitatea de dezvoltarea de capacități pentru apărare și uh, securitate. Deci am avut o evoluție la acest capitol. În sfârșit, ce privește celelalte capitole, în prim, bineînțeles, cooperarea cu partenerii noștri. Vrem să fim uh, credibili uh, în acest parteneriat, dacă vrem să ne continuăm agenda noastră în materie și bineînțeles că cooperarea cu NATO s-a intensificat foarte mult în ultimii ani și să știți că am semnat o declarație comună, adică mm, secretarul general al NATO a semnat o declarație comună cu președintele Comisiei Europene și cu președintele Consiliului European care ține cont de ultimele evoluții uh, și uh, de asemenea uh, cartografiază ceea ce poate să fie în viitor relația noastră în acest domeniu. Și acum, deci, avem uh, doi piloni uh, în securitatea europeană, Uniunea Europeană și NATO. Uh, e vorba de a juca într-adevăr pe picior de egalitate și cred că trebuie să fim mândri de acest echilibru și de ce am construit împreună cu NATO în ultimii ani. Am să-i invit pe colegii mei, Silvano și Hilde, să spună mai multe, pentru că sunt specialiști în legătură cu noul CFM și cu ce plănuim noi în materie de securitate și apărare pe plan uh, bugetar, asta acoperind ce am spus despre Fondul European de Apărare, mobilitatea uh, apărării, dar și celelalte finanțări clasice pentru operațiunile civile și așa mai departe. Ei vor vorbi mai multe despre asta și de asemenea continuarea la ISP, care s-a dovedit că este un instrument foarte bun și care a devenit uh, altceva cu un alt acronim. Dar am să mă opresc aici pentru că cred că am vorbit prea mult. Facilitatea Europeană pentru Pace este un alt uh, instrument dar care se bazează pe lucruri preexistente, de pildă Atena, care finanța operațiuni militare și de menținere a păcii. De asemenea, se bazează pe operațiunile de menținere a păcii în Africa, cu anumite condiții, și se merge dincolo de ceea ce am cunoscut până acum în materie de instrumente financiare, în sensul că avem uh, o finanțare mai puternică pentru uh, operațiunile militare de menținere a păcii și uh, pentru securitate și apărare și de, de asemenea posibilități mai mari de uh, echipare și de desfășurare a, a partenerilor. Iată ce vreau să spun când vine vorba de misiunile noastre cu partenerii, dar când vorbim despre misiunile noastre proprii, în cadrul facilității pentru pace, avem deja un buget preconizat, adică 10,5 miliarde pentru perioada 2020-2020. 27, care ce înseamnă? Avem fonduri existente, adică nu va trebui de câte ori lansăm o operațiune să fugim după fonduri, pentru că acest fond există deja. O mai mare accesibilitate se oferă cu acest nou instrument, o mai mare previzibilitate, pentru că nu mai e vorba de buget anual, și o mai mare solidaritate, pentru că noi uh, dorim să sporească sau să crească costurile comune. Aceasta este o mare noutate când vine vorba de menținerele, misiunile de apărare și securitate, dorim ca la eforturile de apărare în Europa să existe o contribuție mai mare, mai echitabilă uh, a tuturor statelor membre. Nu dorim ca numai anumite state care participă efectiv uh, să suporte toate costurile, ci poate și alte state care nu trimit trupe să sprijine acest uh, efort. Pentru că mă gândesc la Atena, de pildă. Astăzi vorbim despre 4 sau 5% costuri suportate de alte state membre decât cele participante. În noua propunere se vorbește la o acoperire de până la 40 sau 50% din partea, deci ca efort de solidaritate. Bineînțeles că la costurile comune ale operațiunilor trebuie să ne punem de acord. Acesta va fi, în primul rând, un efort uh, politic. În orice caz, asta va însemna ceva deosebit când vine vorba de uh, solidaritate în acest domeniu al finanțării apărării, apoi sprijinirea partenerilor operaționali cât privește facilitatea europeană de menținere a păcii, nu ne, nu ne cantonăm numai la confine, continentul african, mergem dincolo de asta. Uh, bineînțeles că operațiunile de care vorbim uh, trebuie mm, să fie finanțate de undeva. E vorba de, de pildă de misiunile din Somalia sau uh, ce se întâmplă în Sahel, Sahel sau eforturile de contracarare a Boko Haram. Toate acestea sunt foarte importante pentru Europa, pentru stabilitatea noastră, dar și a continentului african. Iată ce facem noi contribuind la uh, securitatea și pacea în, uh, în lume, începând cu inițiativele europene. Avem un instrument care ne ajută pentru Africa, dar de ce nu? Poate că vom uh, cunoaște și alte teatre de conflicte. Va trebui să sfășurăm și acolo acest gen de expertiză. Cât privește Africa, suntem uh, sub egita sau cooperăm cu Uniunea Africană și vedem uh, acum mișcări în Somalia, în sensul că uh, facilitatea africană nu va mai putea să mai financeze armata uh, somaleză. Cei de acolo ne spun că ne cereți să ne dotăm cu o armată profesionistă, dar nu avem instrumente ca să ne finanțăm. Uh, știm bine că nu este ușor să discuți despre finanțarea forțelor armate ale unor țări partenere. Toate aceste lucruri trebuie să fie monitorizate, supravegheate și cu multe garanții. E adevărat, dar dacă nu putem să facem asta, lacunele vor fi foarte mari și apoi, bineînțeles că sprijinim și uh, dotarea militară a partenerilor și aici am tot văzut uh, că instrumentele actuale prezintă o serie de limite, instrumente bugetare, dar și în cadrul uh, facilității africane și am văzut că în Republica Centrafricană faptul că nu am putut să finanțăm uh, arme pentru forțele armate din această țară, țară au însemnat uh, dificultăți pentru noi de a aduce efectiv pacea și stabilitatea în această republică. Încă o dată știm foarte bine că lucrurile nu sunt simple, sunt, trebuie să existe mecanisme de control care să asigure că aceste finanțări merg unde trebuie și că nu primejduiesc uh, democrația, drepturile omului, etc. Dar dacă nu facem uh, asta, nu ajutăm cu nimic uh, aceste țări, nici în democrație, nici în uh, Uh, ce privește drepturile omului nici în altă parte. Iată, deci, care ar fi principalele elemente din, aceste noi, din acest nou instrument, care este destul de novator și cred că pentru prima dată putem să invocăm uh, un uh, articol din tratat care permite în alte reprezentante împreună cu Comisia Europeană, cărora le aduc un omagiu, această posibilitate de a merge mai departe cu un nou instrument, cu noi garanții, în bune condiții de gestiune financiară și cu o credibilitate sporită. Deci, uh, alta prezentantă propune ca uh, FPA să preia managementul financiar, iar SEA efectiv va gestiona instrumentele respective la inițiativa înaltei reprezentant. Bineînțeles că hotărârea modul în care um, se vor desfășura lucrurile ține efectiv de statele membre, lucrurile vor fi consfințite sau nu la Consiliu. Statele membre vor fi în Consiliul de Administrație, cât privește menținerea a păcii, de securitate și apărare, deciziile se vor lua în unanimitate, pe când pe celelalte capitole, din experiența trecută, am zis să mergem pe linia majorității calificate și așa mai departe. Regulation, as we have cum, vă, după cum avem avut un regulament financiar, acesta va fi adoptat de către Comisie și cu un audit, cu un mecanism de audit extern uh, sub supravegherea Curții Europene de Conturi. De ce acest instrument nu este limitat Africii? Noi suntem convinși că Africa este teatrul principal de operațiuni pentru utilizarea acestui mecanism și acestul, acest lucru se re- reflectă în preambulul raportului și în alte documente. Și partea financiară, 8,5 miliarde, nu vin din neant, provin din uh, experiența noastră actuală și vă stau la dispoziție pentru informații suplimentare, însă acestea vor face parte din discuția pentru CFM. Uh, totul este prezentat uh, împreună cu uh, pachetul de contribuții general care trebuie să fie examinat de către statele membre. Îmi cer scuze că am uh, vorbit mai mult timp. Uh, mulțumesc pentru această ocazie. Îmi face o mare plăcere să fiu la dispoziția dumneavoastră alături de colegii mei. Vă mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră detaliată. Fără niciun dubiu, uh, veți primi și întrebările pe care le așteptați. Am cuvântul acum domnului Prezer, care este mm, director interimar al uh, Direcției Generale Bugete a Comisiei Europene și care va discu- va, ne va vorbi despre fondurile pe care tocmai le-am discutat. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru oportunitatea de a fi aici uh, pentru a vă împărtăși motivația a ceea ce Eh, s-a făcut în domeniul apărării și ceea ce se propune pentru următorul CFM. Voi pune accentul în prezentarea mea pe aspectele bugetare și felul în care acestea se eh, potrivesc în eh, cadrul financiar multianual multianual actual și cum se va uh, reflecta în următorul cadru financiar multianual. Ceea ce există deja sunt acțiuni pregătitoare în legătură cu apărare și cercetare 2017-2019. Motivul L-ați amintit chiar dumneavoastră la început, uh, nu doar că în domeniul apărării există Uh, finanțe insuficiente, există și o problemă a fragmentării care afectează aceste cheltuieli și de aceea propunerea de a interveni la, pre, la nivel comunitar este uh, aceea de a, acorda stimulente pentru a crește cooperarea și uh, stimulentele pentru uh, banii cheltuiți în domeniul apărării. Ca și cum în Statele Unite Există în jur de 30 de sisteme. În Uniunea Europeană există în jur de 178, deci eficiența cheltuielilor este uh, afectată. În ceea ce privește uh, rezultatele, primele contacte au fost uh, convenite Uh, în ceea ce privește dronele integrate și submarinele. Aici uh, se folosește cooperarea aprofundată și aș dori să salutăm și abordarea constructivă a Parlamentului în apărarea uh, programului de apărare industrială. Pentru că din punct de vedere bugetar, există 500 de milioane care vin de la bugetul comunitar în perioada 2019-2020. ceea ce va crea stimulente de participare pentru statele membre. Așteptările sunt că în jur de 2 miliarde suplimentare vor veni din partea statelor membre pentru a pune accentul pe pro- programe de interes comun uh, pentru a avea o eficiență crescută. După aceea avem o bază pentru propunerea pentru următorul CFM și aici uh, există o altă scară în ceea ce privește prioritățile în ceea ce privește Uniunea Europeană, există și structura bugetară. Avem o rubrică bugetară dedicată securității și apărării în CFB. Și în această rubrică avem un cluster special dedicat apărării. În interiorul acestui cluster avem două elemente speciale diferite. Unul uh, legat de apărare și celălalt element aproape 9 miliarde dedicat uh, uh, dezvoltării capacităților. În ceea ce privește obiectivele avute în vedere, Există obiectivul unei autonomii strategice, uh, lansarea competitivității sectorului de apărare al Uniunii Europene, obiectivul de a promova inovarea și cercetarea în domeniul tehnologic, în domeniul apărării, consolidarea sinergiilor între diversi actori care operează în domeniul apărării în Uniunea Europeană și, de asemenea, consolidarea sinergiilor cu alte politici, lucru menționat înainte în ceea ce privește securitatea în uh, sens mai larg și că acțiunile Uniunii Europene trebuie să fie avute în vedere în mod global. În ceea ce privește sinergiile, bineînțeles, uh, trebuie să existe sinergii și cu alte politici la nivel comunitar. Cercetarea este una dintre aceste politici, pentru că vor exista contacte orizontale între cercetarea în scop militar și cea în scop civil și viceversa Există exemple și în alte uh, țări. Internetul s-a născut ca un proiect militar, însă acum uh, a intrat și în zona civilă. Putem să ne așteptăm ca aceste procese să se reia și în viitor. Există sinergii cu programul spațial, de exemplu în ceea ce privește sistemul global de sateliți, uh, GPS, Uh, implicație în domeniul securității cibernetice, în programul Europa Digitală, propus uh, pentru următorul CFM și sinergii cu alte programe, cum ar fi cercetarea în domeniul maritim, atât civil cât și militar. În total avem în jur de 19,5 miliarde dedicate apărării în CFM, la care se adaugă cele 10,5 miliarde pentru facilitatea pentru pace europeană, care va fi eh, finanțată din afara bugetului. De ce? Pentru că există anumite constrângeri în ceea ce privește ceea ce poate finanța uh, bugetul, uh, constrângeri care provin din buget, din tratat însuși. Uh, bugetul european nu poate să financeze obiectivele exclusiv militare sau de apărare. Așadar, sunt anumite aspecte care pot să fie finanțate de la buget. Acestea le-am descris prin capacitățile de cercetare operațiunile cu o dimensiune militară clară care uh, au și un aspect militar, acestea au constrângeri în legătură cu ceea ce uh, poate să facă bugetul comunitar. În general, propunerea trebuie să fie văzută ca o propunere combinată care susține celelalte propuneri. Știu că președintele Artui nu este un adept al instrumentelor de finanțare din afara bugetului, însă Trebuie să ținem cont de cadrul de reglementare în care funcționăm și acest lucru, bineînțeles, trebuie să fie avut în vedere în mod corespunzător. Și până la urmă, vorbim și de eficiența a ceea ce se poate obține cu resursele pe care le avem la dispoziție. În ceea ce privește intensitatea susținerii în ceea ce privește promovarea cooperării la nivel comunitar în domeniul cercetării și dezvoltării capacității, uh, intensitatea susținerii bugetare va uh, varia în faza de dezvoltare, în faza de cercetare, în domeniul prototipurilor, înainte de prototip uh, va ajunge la 100% când se va intra în fază de prototip și intrare pe piață se poate ajunge la 25% din costul total și după ce se depășește stadiul de prototip se poate ajunge la 80% pentru faza de certificare, de exemplu. Mai mult, pentru a introduce un element de încurajare pentru eforturi comune, există prime prevăzute în cazul proiectelor care sunt în uh, cadrul permanent de cooperare, uh, prime de 10% și același lucru se aplică și proiectelor care promovează cooperarea transfrontalieră pentru IMM-uri. Deci, uh, încurajare pentru a avea o structură industrială dezvoltată în, uh, pe întregul teritoriu al Uniunii. Și acum câteva cuvinte în legătură cu implementarea uh, pro- programele care vor fi finanțate de la Fondul European de Apărare este nevo- sunt câteva criterii, cel puțin trei participanți din trei state membre, deci pentru a consolida cooperarea, participanții trebuie să aibă sediul în Uniunea Europeană și să nu fie controlați de entități non-europene în din ceea ce privește gestiunea, va fi un, o gestiune directă din partea Comisiei și implementarea va fi organizată în funcție de uh, programele de lucru anuale și multianuale. După cum menționa colegul meu Serano, uh, proiectele vor fi evaluate de către comisie cu ajutorul experților externi Dați-mi voi acum să adaug câte ceva despre mobilitatea militară. Aceasta Uh, este 6,5 miliarde pe lângă 10,5 miliarde de din Fondul European de Apărare, deci aproape 20 de miliarde pentru următorul CFM. Aici motivul pentru intervenția la nivelul comunitar este pentru a aduce sinergii între proiectele de infrastructură comunitară care au uz dual civil, dar și militar. Aici o anumită sumă poate să fie dedicată proiectelor care uh, promovează mobilitatea trupelor sau a uh, echipamentelor în Uniunea Europeană pentru a facilita operațiunile și exercițiile pe timp de criză și să sperăm că nu se va ajunge acolo sau în caz de război. În ceea ce privește uh, structura bugetară, aceasta este integrată în uh, rețeaua de transport cu baza legală de finanțare și este, este inclusă în facilitatea mecanismul conectare Europei, uh, partea de transport care reprezintă temeiul juridic pentru implementare. Mă voi opri aici și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, sunt sigură că vor fi o serie de întrebări. Avem un al treilea vorbitor, doamna Hardeman, șefa Serviciului Comisiei Europene pentru Instrumente pentru Politică Externă și munca dumneavoastră este crucială în domeniul cheltuielii fondurilor europene pentru acțiuni externe. Așadar, doamna Hardeman, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, stimaților eurodeputați, stimați colegi, domnilor și domnilor. Îmi face plăcere să contribui la această discuție și aș dori să uh, pun accentul pe locul Facilității Europene pentru Pace în uh, arhitectura de apărare europeană și să completez ceea ce a spus Petro Pietro Serrano în legătură cu această facilitate, punând accentul pe gestiune. Uh, unitatea noastră asigură gestiunea civilă a instrumentelor care susțin uh, pacea, stabilitatea și securitatea. Avem uh, o tradiție solidă în ceea ce privește gestiunea financiară și, de asemenea, în creativitate și eficiență. Prin bugetul comunitar uh, lucrăm pe mai multe direcții în primul rând, instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, care acordă răspuns rapid pentru prevenirea conflictelor și acțiune în momente criză și o evoluție inedită anul trecut uh, prin cooperarea apropiată între Parlament, Consiliul, Comisie și SAE, uh, instrumentul care care contribuie pentru stabilitate și pace. Uh, lucrăm și cu actori militari în dezvoltarea capacității, uh, așa zisă CBSD. Mm, știți uh, condițiile specifice în care se poate folosi această facilitate. În primul rând, când există o amenințare serioasă la existența instituțiilor de stat sau când se periclitează drepturile omului, și în, când actorii militari sunt singurii care pot să îndeplinească aceste uh, sarcini în circumstanțele date și când există un acord între Uniunea Europeană și statul respectiv că actorii militari sunt esențiali pentru a uh, păstra uh, status quo În viitor, răspunsul rapid, rapid trebuie să rămână o componentă cheie a cadrului post-2020 și parte a pilonului de răspuns rapid uh, și instrumentului de cooperare. Pe lângă uh, acțiunile de răspuns rapid, a doua direcție a muncii noastre este susținerea pentru uh, Uh, misiunile civile de politică externă de uh, apărare. Aceste misiuni uh, funcționează într-o serie de puncte focale și trebuie să se asigure supravegherea și controlul financiar al acestora. Uniunea Europeană își extinde rolul ca actor global în gestiunea crizelor civile. Apreciem susținerea bugetului Comisiei Bugetare astăzi, prin care v-ați asigurat că vor avea mijloace în acest sens. Dat fiind, dată fiind specificitatea acestui buget, Eh, aceste misiuni vor rămâne un element separat în instrumentele comunitare, cel puțin conform propunerilor Comisiei. Noi propunem și să extindem volumul fondurilor disponibile. Însă aici apare um, un, o condiție, oricât de valoroase ar fi ale aceste instrumente, acestea nu sunt suficiente din motivele explicate de colegul nostru, uh, nu sunt suficiente pentru acțiunile de apărare. Sunt doar o parte a imaginii care trebuie să fie complementate cu o altă parte extrabugetară care finanțea, finanțează acțiunile cu implicații bugetare. După cum uh, și aici intră Uh, fondurile explicate de domnul Pedro Serrano. alta reprezentantă a indicat că intenționează să uh, dea serviciului pentru acțiuni externe uh, atribuția de a gestiona aceste misiuni. Logica este foarte clară. Pe de o parte, serviciul nostru răspunde direct către alta reprezentant și, înaltului reprezent, și reprezentantului pentru uh, securitate și apărare. Gestionăm bugetul comun pentru uh, politica externă și de securitate și acest lucru ne face să fim foarte pregătiți pentru aceste operațiuni. Facilitatea Europeană pentru Pace va lucra în sinergie cu alte instrumente pentru serviciile de acțiune internă, inclusiv cele de care se ocupă serviciul nostru, uh, ceea ce va înlesni uh, abordarea integrată. Uh, unul dintre aspectele cele mai importante a acestei facilități pentru pace o reprezintă uh, capacitatea de a pune la dispoziție actorilor uh, militari echipament militar. E nevoie de sprijin uh, foarte util în situații în care Uh, uh, construirea capacității pentru dezvoltare nu se uh, aplică. Deci, în conformitate cu PESA, nu putem pune la dispoziție mecanisme militare. Deci, cele două mecanisme nu se vor suprapune, ci, din contră, se vor sprijini reciproc. Deci, în încheiere, cele două noi structuri propuse conform următorului CFM și Facilitatea Europeană pentru Pace ne va permite să avem sinergii în serviciul nostru pentru a uh, avea un sprijin eficient și reactiv la prioritățile europene în domeniul securității și apărării. Uh, munca pentru pace și stabilitate reprezintă uh, o parte din atribuțiile Uniunii Europene. Opțiunile strategice și politice vizează, bineînțeles, și trusa noastră de instrumente, deci încercăm să ne asigurăm că Uniunea Europeană are la dispoziție toate elementele necesare în aceste de instrumente pentru a-și asuma rolul care îi revine în domeniul uh, securității. Deci pentru securitatea cetățenilor, mulțumesc pentru atenție și pentru sprijin. Mulțumim uh, tuturor uh, vorbitorilor. Cu mare plăcere aș dori să predau președinția domnului Artui. Sunteți o adevărată uh, expertă, stimată doamnă copreședinte. Aș dori să mulțumesc colegilor care Aș dori să dau cuvântul celor care doresc să se exprime. Mulțumesc uh, celor trei oaspeți. Eu aș dori să remarc ingeniozitatea sistemului. Poate că domnul Preza uh, va, îmi va purta pică, dar el știe că eu sunt adeptul unității bugetare și aceasta pentru că eu consider că bugetul ar trebui să poată să vorbească europenilor. Ori dacă le spunem că uh, ne angajăm în domeniul apărării, uh, Uh, ori nu facem acest lucru pentru că uh, externalizăm, uh, avem un mesaj ambigu. Eu mi-aș dori ca Europa să vină cu un mesaj foarte clar în atenția cetățenilor. Doamna Toma a cerut cuvântul în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu mai succintă decât oratorii noștri. Nu știu dacă voi reuși. Aș dori în primul rând să îi salut, salut și eu prezența colegei noastre Claire Moody la Comisia de Bugete. Prezența ta îmi face mare plăcere. Aș dori să spun, bineînțeles, eu personal nu pun la îndoială uh, faptul că trebuie să dezvoltăm uh, apărarea europeană, deci eu nu mă voi uh, referi la chestiunile de fond, dar suntem la Comisia de Bugete și chiar dacă și insist asupra acestui lucru, nu, întotdeauna, uh, nu, nu numai că întotdeauna am fost uh, convinsă de pertinența unei apărări europene, ci, având în vedere contextul geopolitic actual, e clar că această convingere uh, e și mai întărită. Dar, așa cum spuneam, uh, ne aflăm la Comisia de Bugete și deci aș dori să abordez lucrurile dintr-o perspectivă bugetară. Și aceasta pentru că mi se pare că ați dat, ați trecut cu vederea votul Parlamentului în ceea ce privește partea din afara bugetului, așa cum spunea și președintele Artui, ne aflăm într-o situație de totală ipocrizie. Pe motiv că tratatele nu ne permit, continuăm uh, uh să avem un buget uh, extern în domeniul apărării. Uh, și trebuie să tranșăm. Ori uh, statele membre sunt convinse Uh, și schimbă regula, mai bine uh, oricum să o schimbe decât să, ca noi să tot, uh, să tot evităm această regulă. În orice caz, eficacitatea nu poate să justifice această lipsă de sinceritate bugetară și aici sunt de acord cu domnul Artui. În ceea ce privește încasările, da, într-adevăr, chiar dacă repet acest lucru, Uh, validăm aceast, această, această abordare, întrebarea pe care trebuie să ne punem este cu ce bani. Și Parlamentul s-a cam obosit, poate câteodată e chiar exasperat să constate că Consiliul mereu uh, face anunțuri în ce privește cheltuierile, deci anunță tot mai multe cheltuieri, fără să își mai pună problema încasărilor, uh, spunându-și că nu e o problemă, vom tăia la bugetul existent, nu contează cât de mari vor fi aceste tăieri, uh, pentru că totdeauna uh, avem de-a face cu priorități mai importante decât altele și deci ne aflăm într-o situație absurdă în care avem acest CFM, așa numit CFM, și uh, în interiorul căruia trebuie tot să facem tăieri. Și spun acest lucru, fiți atenți, inclusiv în ceea ce privește apărarea. Va fi suficient să apară noi priorități și vor dispărea prioritățile care nu vor mai fi priorități în domeniul apărării uh, și pentru care va trebui să ne adaptăm pentru că nu sunt banii uh, suficienți. Și ne mai îngrijorează și faptul că bugetul care era un buget de solidaritate se transformă destul de uh, rapid într-un buget de securitate și apărare, chiar dacă încă o dată nu sunt împotriva acestei dimensiuni de securitate și apărare. Și mai avem o problemă care a fost evidențiată clar în poziția Parlamentului și la care noi am venit și cu un răspuns, să spunem că nu avem nimic împotriva acestor noi priorități, cu condiția ca bugetul european să crească în uh, consecință. Aceasta a fost propunerea noastră. Săptămâna trecută am avut acest prim vot, sau, mă rog, unul dintre voturile de pregătire, cu ocazia căruia au fost validate afirmațiile mele, deci pe de o parte au fost folosite, uh, a fost folosită marja de flexibilitate uh, și apoi a trebuit să mai tăiem și nu se mai poate, nu se mai poate așa. Deci pentru următorul CFM va trebui să transmiteți uh, acest mesaj prietenilor, amicilor dumneavoastră de la Consiliu, că e o situație care nu are cum să fie durabilă. Deci o, Parlamentul se va opune acestor tăieri pentru că politicile care au de suferit uh, sunt politica de coeziune sau de solidaritate, Fondul Social European și așa mai departe. Deci avem de-a face cu o problemă de uh, încansări și Parlamentul uh, uh trebuie să fie foarte ferm. Încă o dată nu discutăm problemele de fond, ci uh, discutăm uh, uh tot ce ține de sinceritatea bugetară. De fiecare dată când spunem că uh, Uh, se anunță o nouă prioritate, e bine, trebuie să uh, se găsească bani pentru uh, această prioritate și fără tăieri în alte părți. S-ar putea să vi se pară așa o, un lucru neînsemnat. Îmi pare rău că nu v-am reținut numele, dar în orice caz, reprezentantul Comisiei a precizat că propunerea uh, se face pe baza a două state, ori noi am votat trei state. Ori, uh, mie mi se pare că totuși suntem uh, colegiuitori, chiar dacă câteodată îmi pun întrebări în legătură cu validitatea acestei afirmații, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Ați încheiat, doamnă Toma? Deocamdată. Uh, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte, în engleză acum. I will uh, start by uh, having some general remarks. Like never before, now there is a clear relation and correlation. Ca niciodată, până acum, nu a existat o corelare mai clară între politica de coeziune, deci coeziunea între statele membre, coeziunea uh, statelor membre și securitate și apărare. Pentru că dacă e bine gestionată, securitatea poate să devină un activ politic foarte important care să aprofundeze coeziunea și coerența Uniunii Europene. Și de aceea eu sprijin foarte puternic această idee de a construi o Europa a apărării și a securității cu uh, aspectele neînsemnate pe care le avem acum. Într-adevăr, cifrele nu sunt uh, impresionante. În 2027 uh, s-ar putea să avem mai puțin de cele 12 milioane de euro. Dacă facem o comparație cu cheltuielile de apărare din unele state membre, e atât de neînsemnat, dar totuși este uh, un început timid, dar foarte necesar. E foarte important să avem uh, acest început bine lansat cu noul uh, cadru financiar uh, multianual. Și aș pune o întrebare Comisiei și Serviciului de Acțiune internă, uh, Externă. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Care ar trebui să fie domeniile în care ar trebui să începem cu noua politică de apărare, noile proiecte de, în domeniul apărării? Pentru că eu cred că există un aspect Uh, securitatea cibernetică și nu numai, uh, care statele membre, dacă uh, își pun în comun resursele, pot obține rezultate foarte importante cu costuri minime. și astfel ar putea să se apere foarte bine, pentru că nu există niciun stat membru care să se poată apăra în mod eficient singur. Uitați-vă la statele cele mai dezvoltate și cele mai dotate, mă gândesc la Franța sau la Germania sau Regatul Unit, și vedeți că nu au posibilitatea să se descurce singure și de aceea Uniunea Europeană trebuie să uh, intervină. Și apoi e foarte important să mai investim în domenii în care există evoluții noi impresionante, mă gândesc la drone, de exemplu la laser, și uh, unde Europa cu uh, uh, progresele sale științifice și tehnice poate să umple această lacună pentru a permite statelor membre să uh, pună în aplicare toate aceste uh, noi tehnologii. Apoi, mobilitatea în domeniul apărării. Știm că există dezbinări uh, chiar la Parlament dacă cei, uh, cele 10 miliarde ar trebui să fie transferate înspre facilitatea conectarea Europei sau nu, sau poate chiar mai puțin de 10 miliarde avem nevoie de criterii foarte clare pentru a uh, avea acces la facilitatea conectarea Europei și pentru a avea, a, pentru a avea și o planificare strategică, pentru că trebuie să investim în uh, mobilitatea în domeniul apărării, uh, acolo unde e cea mai mare nevoie. Și aici o citesc pe cancelara Merkel. Chiar alaltă ieri a spus că trebuie să ne punem în comun resursele în domeniul apărării Um, mai ales la partea de est a Europei, în care există o amenințare concretă la adresa securității. Sigur, e vorba de Rusia. Și de aceea, această planificare strategică cu toate țările implicate va fi necesară pentru că e un exercițiu de tactică. Uh, nu se poate face pe termen scurt, uh, cârpăcind pe aici și pe colo. Trebuie să fie o strategie coerentă și o planificare unită, unificată, care să ne permită nouă continentului european să avem posibilitatea de a transfera echipamente uh, militare și uh, să facem desfășurări de personal, de trupe, dacă e nevoie. Și aici pun o întrebare direct uh, uh colegilor de la SAE. Veți pregăti astfel de uh, protocoale, pentru că ideea nu este doar să deplasezi tancuri, panțăre și așa mai departe, ci până la urmă este vorba de desfășurare de trupe și cât de rapid se poate face un astfel de, de exercițiu militar. Nu puteți să-i spuneți lui Putin, domnule Putin, haideți să bem o cafea, uh, să permitem uh, trupelor noastre să, ajunge la față, să ajungă la fața locului. E foarte important să ne pregătim uh, foarte bine Uh, pentru a avea o desfășurare de trupe cât mai eficientă, de exemplu. Și, în fine, încurajez Comisia și Consiliul să coopereze pentru a preîntâmpina dezbinările. Dacă reușim să abordăm uh, subiectul apărare fără dezbinare inutilă, uh, vom avea de câștigat pe partea de solidaritate. Deci, vă rog să vă asigurați Uh, să, tre- să, să îi uh, convingem uh, pe cât mai mulți de partea noastră pentru o Uniune apărare, apărării în interesul Uniunii Europene în general. Dorește cineva, domnul Tarand? Uh, thank you, Mr. President. I'm here in, uh, as a dual-use weapon because I'm replacing my good colleague, Ms. Uh, o reprezintă doamna Valero de la Comisia Sede, dar sunt și un vultur bugetar, eu fac parte de la Comisia Bugetară, deci într-o dublă calitate vorbesc acum. Foarte pe scurt, trei întrebări. Există un document care a fost, ne-a fost distribuit pentru ședința de astăzi, unde se face trimitere la cheltuielile de 2% pentru NATO din PIB. Și se spune că Uh, ar trebui să avem uh, un fond european uh, pentru apărare cu alte instrumente CFM pentru a ne permite să îndeplinim acest obiectiv de finanțare a NATO. Pentru țările care nu fac parte din NATO, mă gândesc la Austria, Suedia, Irlanda și Finlanda, această propunere ar putea să pună probleme, probleme din punct de vedere juridic, deci să contribuie prin intermediul bugetului european la uh, obiectivele pentru NATO, la bugetul NATO. În al doilea rând, apărarea teritorială colectivă, cel puțin până acum, va avea loc uh, summitul NATO în curând, e o competență NATO de bază și ea nu figurează ca tare în tratat, Însă, uh, noile instrumente CFM se uh, acordă importanța acestei uh, misiuni. Deci, cum vă veți asigura că viitoarele investiții europene în apărare vor permite acțiuni militare, așa cum sunt prevăzute ele în tratate? Și apoi, mobilitatea militară, această chestiune importantă. Există această propunere de a lua bani de la facilitatea conectarea Europei, mecanismul conectarea Europei. Ceea ce pentru mulți înseamnă că tancurile din Occident ar trebui să ajungă în uh, Orient pe calea ferată, de exemplu. Și aș dori să mă refer la o situație clară care se numește Rail Baltica și care va pune probleme Comisia susține că e o cale ferată prin care capacitățile militare ar putea să fie desfășurate în statele baltice. În urmă cu 110 ani, ă, ă, tancurile deplasate cu trenurile au ă, schimbat situația pe terenul de luptă. Lucrurile s-au schimbat de un secol încoace. Deci puteți lua toți banii de la uh, statele baltice, pentru că bunurile chineze uh, și nici uh, trenurile înarmate nu vor uh, circula uh, pe această rețea. Aici vorbesc eu și nu Bodil Valera. Uh, apărarea europeană este vitală și trebuie să depășim această criză a încrederii. Trebuie să dezvoltăm capacități și fiecare ban cheltuit acolo e bine cheltuit, vă spun, nu e irosit, cu condiția că cheltuim cu adevărat uh, bani pe apărare. Și nu pentru o clădire de tipul PHS uh, din Bruxelles, care găzduiește persoane drăguțe, dar care nu sunt în stare să facă nimic în domeniul apărării. Mă opresc acum. Merci, M. Tarand. Qui d'autre? Je ne vois pas d'autre. Cine mai dorește să ia cuvântul? Văd că nimeni. Aș dori uh, să salut. Pédagogique du document qui a été préparé par euh, la direction du budget, je pense, euh, ce document. Documentul întocmit de Direcția de Bugete, uh, da, de fapt e vorba de Direcția Generală de la Comisie, care este o ilustrare minunată. Avem 178 de tipuri de arme, 30 în Statele Unite. 17 tipuri de uh, tancuri de atac, unul în uh, uh SUA, uh, fregate 28 în uh, Europa, 4 în SUA, de exemplu. Uh, avioane de vânătoare uh, 20 în Europa, 6 în SUA. Europenii uh, câteodată cumpăr echipamente militare în SUA. Ați putea ca în acest palmares să ne spuneți care este tipul de armament fabricat în Europa și care, uh, sunt, uh, care sunt echipamentele militare achiziționate în SUA sau în alte părți din lume. Și asta dacă se poate uh, pentru a pune accentul pe dimensiunea europeană, pentru că este foarte bine să avem uh, politica de apărare comună, dar dacă achiziționăm uh, Uh, elicoptere sau uh, bombardiere Patriot sau alte avioane de vânătoare în alte parte, ar fi bine totuși să vorbim despre proveniența armelor. Uh, aș dori să știu că dacă avem o, un buget specific pentru politi politica externă și de, de, de securitate comună. Avem într-adevăr parteneriate și cooperare, dar care este uh, Mm, înfățișarea bugetară pe care o putem uh, da acestei politici. Să nu uităm că totuși noi, uh, europarlamentarii, reprezentăm pe cetățenii europeni și avem uh, uh, un exercițiu care este reglementat prin tratate, însă știm că în Europa uh, foarte multă lume și-ar dori un sistem de apărare european. Și mă întreb dacă nu ar trebui să scoatem în față faptul că ar trebui poate să schimbăm tratatele. Mă bucur de faptul că Comisia încearcă să câștige teren, uh, dar uh, există uh, această parte politică care ar trebui să intervină în dezbaterea publică pentru că miza este legitimitatea democratică. Și nu o să revin asupra faptului că e nevoie să avem unitate bugetară, dar sper că a înțeles toată lumea că bugetul european reprezintă o constelație de instrumente bugetare Uh, de tot felul de mecanisme bugetare, fonduri din afara bugetului, fonduri fiduciare și așa mai departe. Și deci, la modul obiectiv, uh, pentru cetățeni uh, e foarte greu să înțeleagă cum funcționează acest buget. Și problema este tot legitimitatea democratică. Deci dacă vrem să punem accentul pe această idee că avem nevoie de o apărare europeană, trebuie să spunem că totuși la nivel național se fac cheltuieli care nu sunt foarte eficace și deci că am avea interesul ca aceste, uh, acești bani care sunt irosiți la nivel național să fie puși la dispoziția unui buget european de apărare, astfel încât uh, să demonstrăm că dacă majorăm bugetul european, de fapt am putea scădea bugetele naționale și deci nu am uh, crește la nivel global cheltuielile publice în Europa. Iată care sunt aspirațiile mele. Doamnă, domnilor, Aș dori să vă dau cuvântul uh, pentru a răspunde la întrebările noastre sau la reacțiile noastre. Vă rog, domnule Serano. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor uh, stimaților deputați care ne-au pus întrebări cât se poate de pertinente. O să încercăm să și răspundem la ele. Așa cum s-a menționat aici, obiectul nu este acela de a stârni zezanie. Tocmai eforturile noastre din, ultimele ani, din ultimii ani și-au dorit uh, să existe o, să, să meargă pe o convergență a, a apărării europene și cred că exact asta am făcut în ultimii ani. Am parcurs o parte din acest drum. Am făcut asta, bineînțeles, în cadrul tratatelor și nu în afara acestora, așa cum s-a menționat aici dar trebuie să facem o distinție între ceea ce apare în tratat și este finanțat în bugetul european și ce figurează în tratat, dar nu este finanțat de la bugetul european. Și nu e neapărat evidentă această, această schemă. Nu vreau să spun ceva numai cu titlul uh, personal, dar ce spuneți dumneavoastră cetățenilor europeni? Uh, întrerupe președintele este că dacă vor să știe mai multe, să-și vadă de treaba. Este vorba de o chestiune fundamentală. Eu am înțeles cam ce retoric abordați dumneavoastră, dar eu cred că trebuie să ieșim din acest jargon juridic, juridic și să spunem lucrurilor pe nume. Cetățenii europeni eh, trebuie să înțeleagă aceste lucruri cu claritate. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Și da, oamenii politici au această misiune și noi suntem aici pentru a vă ajuta cu această misiune. Deci uh, nu putem decât să vă sprijinim în vederea acestor uh, lucruri. De pildă, am menționat uh, lucruri legate de cooperarea structurată, care apare în diverse articole din tratate. Cu toate acestea, la majoritatea operațiunilor uh, care poartă acest nume sunt finanțate în parte prin Fondul de Apărare Europeană. Asta se întâmplă acum pentru că în trecut nu era cazul și avem în acest sens o serie de măsuri de tranziție, dar nu e vorba totuși decât de un procent din tot efortul necesar. Asta este realitatea, dar asta nu înseamnă că ne situăm în afara tratatelor sau că lucrăm în afara tratatelor sau cumva undeva în penumbră. Nu, avem un cadru juridic foarte bine definit, avem un întreg capitol din tratate care vorbește despre politica de securitate și apărare și în acest sens noi acționăm. Iată. Există un articol din tratate care din tratat care impune anumite limite. Un articol care este ca oricare altul, articolul 41.2, uh, care spune că nu poți să ai cheltuieli de la buget european cu valență militară sau de apărare. Deci, într-adevăr, uh, există niște limite impuse cheltuielilor de la bugetul european, dar vreau să spun că chiar și uh, invocând acest uh, articol, Comisia cred că a fost destul de creativă și a dat uh, dovadă de imaginație, încercând să-l interpreteze într-un mod care să îi permită să se meargă mai departe, spre deosebire de situația trecutului. Progresele există, nu toată lumea este mulțumită, e adevărat, dar asta este realitatea și asta s-a întâmplat în ultimii ani și cred că nu ar trebui să ne fixăm neapărat pe sursele bugetare. Da, mulți uh, deputați au evocat acest lucru pentru că marea majoritate a finanțării va depinde în continuare de statele membre. Asta este o realitate. Însă, dumneavoastră, ați vorbit despre vise și aspirații. Îmi pare bine că ați făcut asta și mie îmi place să, să, să visez cu ochii deschiși uh, și poate că la un moment dat în viitor, de ce nu, vom avea un buget unde această parte pentru apărare din buget va crește și de ce nu? Poate că la un moment dat chiar vom pune sub semnul întrebării sau vom reinterpreta articolul 41.2. Deocamdată nu suntem în această etapă. Acesta este cadrul în care funcționăm, cu el uh, defilăm și, ca și funcționari europeni, uh, bineînțeles, trebuie să respectăm limitele care ni se impun prin tratate. Așa cum și dumneavoastră o faceți. Însă, ce vreau să spun, că noi suntem și acționăm în cadrul tratatelor, în interpretarea lor actuală, avem un cadru juridic așadar bine formulat pe care noi îl respectăm Încercăm însă, pe de altă parte, să împingem mai departe limitele atât cât se poate și atât cât se poate printr-o interpretare juridică a acestora, acestor articole. S-a vorbit uh, apoi și despre acei 2% din PIB. Cineva a întrebat dacă Uniunea Europeană uh, contribuie la un obiectiv care nu aparține UE. Și răspunsul este foarte clar, nu. E vorba de obligație a, care revine statelor membre ale OTAN, ca, ale NATO, mă scuzați, ca atare, dar sunt obligații care au fost uh, de asemenea asumate de e, uh, statele membre în cadrul cooperării structurate de la politica de externă și de securitate comună. Deci, Astăzi nu mai vorbim numai despre o, spor, o creștere a obligațiilor uh, mergând către atingerea obiectivului de la NATO, ci de o obligație care a fost asumată, însușită de statele membre în contextul politicii de apărare și de securitate și externă. În orice caz, mobilitatea. Avem aici două căi sau două posibilități. Acesta este pariul nostru. Astăzi, accentul se pune pe identificarea nevoilor de transfer, de trupe și așa mai departe în Uniunea Europeană, conlucrând cu NATO, etc. Dar este o decizie care revine Uniunii Europene și care ține cont de ceea ce ne spune NATO. Așadar, de asemenea, încercăm să identificăm uh, infrastructurile necesare și nevoile, necesitățile tehnice. Asta se va întâmpla până în septembrie. Apoi mai trebuie identificate și proiectele care vor putea fi finanțate din fondurile pe care Comisia le va fi identificat, dar s-a spus asta și s-a repetat la Consiliu, cum că e vorba de bunuri cu dublă folosință. În sensul că nu va mai fi vorba de infrastructuri care vor fi destinate în exclusivitate transportului militar, de pildă, ci și transportul civil va putea să se folosească de acestea. Exact asta se dorește și colegii de la Comisie pot să spună mai multe. Este exact în această fază cu mobilitatea militară în care ne aflăm sau în care vom intra în curând, dar această mobilitate merge dincolo de cartografierea nevoilor de infrastructură. E vorba de o serie întreagă de aspecte de reglementare, de probleme de vămi, de autorizații de intrare, etc. Toate aceste lucruri vor fi evaluate în perioada următoare pentru a ușura aceste mișcări și această mobilitate. Deci există și un aspect juridic care va fi analizat pentru ca eventual să se eh, facă eh, anumite modificări, așa cum se impun. Sunt lucruri pe care NATO singură nu le poate face, dar pe care noi le putem face și asta revine tot în interesul nostru și al statelor membre până la urmă și al cetățenilor. Bun, cred că mai sunt și alte întrebări care au fost puse, dar eu zic că am răspuns. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Timpul însă ne presează. Dezbaterea este extrem de interesantă. Da. Domnule Preza, doriți să completați? Da. Aș completa și aș încerca să lămuresc ceva. Poate m-am exprimat eu greșit, doamnă Toma, Uh, nu, e vorba de acele trei uh, țări care trebuie să participe și repet, deci trei țări, uh, țări și trei participanți, așadar ca cerință minimă. Și vreau să mai spun că acei 6 miliarde și jumătate pentru mobilitatea militară vin și se adaugă la bugetul Connecting Europe Facility. Deci nu este o sumă care este scoasă din această facilitate de conectare a Europei, ci nu este adăugată bugetului civil pentru a constitui acele bunuri cu folosință uh, dublă. Unitatea bugetară, structura bugetară de care m-ați întrebat, domnule Artui, cred că aici putem să fim de acord cu ușurință, iar în următorul CFM Comisia propune să integreze aceste fonduri. Da, dar bineînțeles că trebuie gestionată și partea militară. Și bineînțeles că noi uh, Lucrăm în condiții considerate constante. Dacă apar alți parametri, ne vom adapta. Cât privește achiziția de armament și ce se cumpără în afara UE, bun, aici uh, noi propunem uh, un program de dezvoltare a industriei apărării în cadrul căruia să încurajăm uh, atât proiecte comune, cât și achiziția de produse care vor fi puse la punct tocmai în Uniunea Europeană. Deci, asta va conferi o mai mare autonomie strategică în momentul în care se va face o decizie de achiziție. Doamna Hildemar, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am primit cu bucurie de toate întrebările dumneavoastră. Cred că colegii mei au spus ce era de spus și deci nu, voi, nu voi mai zăbovi cu explicațiile. Atunci concluziile le poate trage doamna Claire Moody. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult vorbitorilor pentru că ne-ați făcut niște prezentări cât se poate de amănunțite și pentru că ați răspuns la întrebări. De asemenea, am fi putut, bineînțeles, să continuăm uh, mult mai mult și să intrăm mult mai mult în amănunte. S-a vorbit despre guvernanță, despre uh, unitatea bugetară și multe alte aspecte care cu siguranță îi preocupă în cel mai înalt grad pe colegii de la Comisia Buget. În orice caz, uh, angajamentul atât al SAE cât și al Comisiei arată cât de mult uh, aceste instituții, dar și noi, bineînțeles, luăm în serios aceste provocări. Bineînțeles că dialogul continuă între toate instituțiile noastre respective într-un context sau într-un cadrul unui calendar destul de strâns, uh, după cum bine știm, pentru că ne eh, apropiem de sfârșitul mandatului nostru și ne așteaptă și noul CFM. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că am avut eh, această întâlnire comună cu eh, Comisia, Comisia Buget și mulțumesc și președintelui său. Mulțumesc, mulțumesc doamna, mulțumesc domnilor. Dezbaterea a fost cât se poate de interesantă și vom avea ocazia să revenim.